Dragi colegi, vă rog să luați uh, loc uh, dacă doriți să duceți uh, convorbiri, să o faceți în afara sălii de ședințe. Avem o oarecare întârziere. Raportorul pentru buget îl așteptam, dar din păcate nu poate să ne onoreze cu prezența. Un coleg de la PP ne va citi observațiile sale, deci putem trece acum la punctele 9 și 10. Bugetul general al Uniunii Europene Înainte de a trece la vot, în legătură cu amendamentele la bugetul pentru 2015, uh, trebuie să discutăm prioritățile uh, și uh, provocările, felul în care ele se reflectă în rezoluția pentru buget. Este un text nelegislativ pregătit de Comisia noastră pentru Comisia competentă în fond, Comisia de bugete. Uh, avem avizul pe care l-am redactat, pe care îl trimitem Comisiei uh, de uh, Bugete și textul domnului Rubich este un proiect de raport cu propunerile sale. Bineînțeles că urmează să discutăm acum textul și Comisia noastră poate să modifice propunerea domnului Rubich. Avem dezbaterea și după aceea o să vă uh, prezint termenul de amendamente la raportul domnului Rubich. Deci îi dau cuvântul domnului Stier, care îl înlocuiește pe domnul Rubich. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Rubiș e reținut uh, cu treburi în uh, altundeva decât la Bruxelles, din păcate deci nu poate participa la ședința de astăzi, însă m-a rugat să vă prezint o parte din argumentele care stau la, în spatele avizului său și, de asemenea, să vă prezint și contextul mai vast al uh, amendamentelor uh, pentru bugetul 2003, 2015. Eh, uh, la ședința coordonatorilor DV din luna iulie, nivelul plăților față de angajamente din buget a fost foarte scăzut neacceptat de inadmisibil de scăzut, mai ales în domeniul asistenței uh, umanitare. Și datorită lipsei creditelor de uh, angajamente, Comisia a propune uh, a propus să uh, se folosească bani uh, necheltuiți în alte linii bugetare. Sigur că va fi nevoie de o, un vot și la Consiliu și s-ar putea să dureze toată procedura mai multe săptămâni. Și datorită acestor uh, întârzieri am asistat la situații foarte grave în domeniul asistenței umanitare în care fondurile promise nu au putut fi deblocate, nu au putut fi plătite. Deci există plăți restante foarte importante din bugetele precedente, plăți care cresc uh, de la un an la altul. Deci, uh, uh, cred că aceste plăți restante dovedește faptul că Uniunea Europeană nu poate să-și respecte promisiunile la timp și acest fenomen, mai ales în contextul ajutorului umanitar, e de neacceptat și duce la pierderea credibilității a Uniunii Europene în domeniul dezvoltării. Au avut loc negocieri cu Consiliul, președinta o, îi roagă pe cei care discută în sală să o facă pe hol deci vă rog, dacă doriți să discutați, o faceți uh, în afara sării de ședință. Deci, în pregătirea negocierilor din octombrie-noiembrie cu Consiliul în procetură de conciliere, domnul Rubich uh, propune Comisiei DEVE să aibă, să aibă un punct uh, foarte ferm, respectiv să nu permitem niciun fel de tăieri de reduceri în domeniul plăților, tocmai pentru a le echilibra cu nivelul angajamentelor. Uh, pentru a avea un mandat de negociere mai puternic, domnul Rubiș uh, propune uh, ca aceasta să fie una dintre prioritățile comisiei noastre. Domnul Rubiș acceptă anumite tăieri minime propuse de către Consiliu, așa un fel de abordare strategică, să zicem, sau tactică. De exemplu, în domeniul cooperării pentru dezvoltare, a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Consiliul a propus uh, 2 milioane, de exemplu noi putem accepta 1 milion și la alte programe. Uh, domnul Rubiș propune o abordare asemănătoare. O altă prioritate pe care domnul Rubiș dorește să o evidențieze o reprezintă rezerva, rezerva pentru ajutor de urgență. Crizele umanitare în uh, ultimii ani s-au întețit, uh, ceea ce înseamnă că această rezervă este foarte importantă. Această rezervă reprezintă un instrument foarte important pentru a face față unor crize uh, care apar uh, neașteptat și, având în vedere experiența din acest an, ea trebuie să fie consolidată. Deci, în concluzie, domnul Rubich propune Comisiei DEVE să, DEVE să accepte tăieri mici, minore la buget, dar propune uh, echilibrarea plăților cu angajamentele și, de asemenea, propune și consolidarea uh, rezervei pentru ajutorul de urgență. Mulțumesc. Domnul Guerrero dorește cuvântul? Și după aceea domnul Noizer. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În calitate de raportor din umbră, din partea socialiștilor și a democraților, Aș dori să mă refer la avizul acesta. Vă pot spune că, în general, suntem de acord uh, cu el, dar aș dori să fac trei observații. Una dintre ele ține de faptul că suntem de acord că uh, obiectivul nostru ar trebui să fie reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. Uh, când aceste fenomene sunt uh, foarte uh, exacerbate, dar nu cred că ar trebui să lăsăm pe tușă sau să dăm uitării păturile sociale în care PIB-ul, de exemplu, nu este foarte mare și aceste pături sociale care nu sunt totuși cele mai defavorizate trebuie să figureze ca segmente de populație care au nevoie de ajutorul sau de asistența noastră ce le ar trebui să figureze în uh, acțiunile Uniunii Europene. Aș dori să mai transmit apoi uh, raportorului o observație. Atunci când cere această echilibrare între fondurile disponibile și, uh, sau între angajamente și cheltuieli, nu trebuie să uităm că se creează un deficit Eh, ori noi nu ne putem permite să eh, avem eh, deficit, pentru că în domeniul cooperării pentru dezvoltare, deficitul înseamnă că nu, nu, nu suntem la înălțimea așteptărilor sau nu acordăm asistență persoanelor care au nevoie de această asistență. Deci, această echilibrare între creditele de plată și de angajamente trebuie să fie cu adevărat, trebuie să fie reală. În legătură cu ultimul punct din aviz, nu am înaintat un amendament, însă consider că e puțin cam prea generos cu uh, Consiliul. Pentru că atunci uh, aici se spune că uh, reducerea creditelor propuse de Consiliu sunt acceptabile. Deci dacă noi acceptăm uh, principiul acesta reducerii creditelor, nu cred că procedăm bine, mai ales în domeniul asistenței pentru dezvoltare. Deci, cred că am putea să găsim o uh, altă formulare. Deci, uh, să spunem că aceste reduceri sunt acceptabile doar dacă în anumite condiții, pentru că de obicei noi nu suntem pentru uh, reducerea creditelor. Domnul Noiser, mulțumesc. Cred că Enrique, aș dori să spun că Enrique s-a referit la uh, Uh, majoritatea celor pe care doream eu uh, să le spun, uh, majoritatea grupurilor politice sunt de acord cu faptul că acest buget redus pentru Consiliu ar trebui să se apropie mai mult de poziția Comisiei. Raportorul în acest domeniu al asistenței Uh, pentru dezvoltare pare să fie gata să accepte uh, reducerea creditelor propusă de către Consiliu. Există 4, 4, 4, 5 și amendamentele 4, 4, 5, 4, dar aceste amendamente poate că nu vi se par foarte importante. dar noi suntem împotriva reducerilor creditelor în domeniul uh, asistenței pentru dezvoltare. Deci, din principiu, din principiu, cred că ar trebui să ne opunem orice reduceri, orice, oricare reduceri a creditelor. Deci noi cred că ar trebui să milităm pentru asistența pentru dezvoltare fără niciun fel de reducere. Dacă totuși se dovedește că aceste reduceri nu pot fi evitate, atunci Consiliul trebuie să negocieze direct cu uh, Comisia de Bugete a Parlamentului. Este de competența Comisiei de Bugete. Noi, de la Comisia DV, trebuie să trimitem un mesaj foarte puternic din capul locului că suntem împotriva oricărui tip de reducere. Și de aceea vă propun ca atunci când vom vota amendamentele să votați pentru amendamentele noastre. Mulțumesc! Nu mai dorește niciun alt raportor din umbră sau uh, alt uh, Uh, altcineva uh, dorește să ia cuvântul. Dacă nu, aș dori să știu dacă reprezentantul raportorului dorește să intervină. Nu, am uitat. Trebuie să dau uh, cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut. Aș dori să mulțumesc și uh, eurodeputaților care au depus amendamente, dar cred că, într-adevăr, ne aflăm acum într-o situație de criză și bugetul pe care l-am propus pentru anul următor e un buget foarte uh, redus. Bineînțeles că mă refer la plăți. Dacă acceptăm reduceri suplimentare, Mm, de 200 de milioane pentru linia bugetară a DEFCO la uh, propunerea Consiliului va exacerba, va agrava și mai mult situația. Deci, noi sperăm să încheiem anul cu un deficit de 1,2 miliarde. Deci, mm, dacă cele 200 de milioane uh, Uh, sunt acceptate, vom ajunge totuși la un uh, deficit de un miliard până la sfârșitul anului. Deocamdată, încă o dată, uh, deficitul este de 1,2 miliarde. Reducerile propuse de Consiliu sunt de 200 de milioane și dacă lucrurile nu se schimbă, vom începe anul următor cu jumătate din buget lipsă ceea ce bineînțeles că va avea consecințe foarte grave asupra politicilor pe care dorim să le lansăm asupra partenerilor noștri, ONG-uri, organizații internaționale sau uh, uh, companii. Și ce mi se pare și mai grav este că va exista și un impact asupra uh, persoanelor pe care noi dorim cu adevărat să le ajutăm deci asupra destinatarilor asistenței pentru dezvoltare, ceea ce va avea și consecințe politice, pentru că în anumite țări în care uh, fondurile respective nu vor putea fi uh, vărsate, aceste țări uh, vor intra în colimatorul femeiului, nu vor putea să-și continue reformele și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru amendamentele care doresc să restabilească sau să rectifice situația. În ceea ce privește creditele de angajament, cred că putem accepta aceste reduceri minore care au fost uh, propuse. În orice caz, dacă continuăm astfel, dacă vrem cu orice pleț să executăm un uh, buget fără a ne asigura că putem, uh, putem face plățile, fără a ne asigura că putem să ne ținem promisiunile, uh, cred că uh, mergem drept în zid. În această dimineață, dacă nu mă șel, s-a menționat acest lucru în cadrul dezbaterii. Nu putem continua, pe de o parte, să spunem că dorim să continuăm cu politica așa cum pe care am dus-o până acum și, pe de altă parte, să nu mai avem mijloacele financiare pentru a pune în aplicare această politică. Mulțumesc! Does Mr. Steer want to come back on anything? Mulțumesc, dori să reveni să mai spuneți ceva. Da, doamnă președinte, foarte pe scurt. O să uh, repet și rezultă și din discuția pe care am avut-o că, de fapt, uh, dorim cu toții același uh, lucru. Uh, și tactica despre care vorbește și pe care o oferă domnul Rubic uh, este apreciată de toată lumea. Știm cu toții acum în ce direcție merge Consiliu și credem că tactica pe care el o propune este una realistă. Subliniez așadar încă o dată că uh, comite, comisia noastră nu ar trebui să permită niciun fel uh, de reducere în, în secțiunea plăților în ceea ce privește aceste credite de angajamente. Deci asta sugera domnul Rubi, că pe direcția asta merge și cred că ar trebui să-l susținem. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Bun, deci termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine, 4 septembrie, la ora 6 după amiază și vom vota pe 23 septembrie. Mulțumesc foarte mult! Și acum trecem la vot. Este primul uh, vot uh, uh, adevărat în noua comisie și sper că toată lumea așa a adus cartelele de, de vot. Votăm electronic doar ca să verificăm votul. Da, întâi facem un test ca să vedem dacă echipamentul funcționează. Deci, haideți să apăsăm, uh, să apăsăm pe butoane să vedem dacă funcționează. S-a deschis votul. Consolele dumneavoastră funcționează? Ați verificat? Da? Deci testăm acum. Da, da, amintește secretariatul că și eu trebuie să votez. Bun. Și acum să zicem că s-a închis votul. Deci, uh, haideți să vedem dacă funcționează toate consolele. Da, se pare că da, așadar trecem la vot. Deci, votăm. Uh, în ordinea normală, 1, 2, 3, deci respectăm lista de vot. Deci, la primul vot, avem o corecție din partea domnului Guerrero la propriul său text pentru că dorește să corecteze textul și dacă aruncați o privire observați că vrea să uh, schimbe ceea ce este subliniat acolo în conformitate uh, cu DCI, will be care va fi dedicat serviciilor sociale de bază cu accentul pe sănătate și educație și pe educația secundară. Mă tem că acest text nu, această corecție nu apare pe textul dumneavoastră. Aveți uh, corecția în fața ochilor? Deci votăm. Bun, foarte bine. 210201. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Bun, amendamentul, da, mă scuzați, era cu amendamentul. La următorul, cine este pentru? Deci eram la 5500 și acum trecem la următorul. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 5549. Cine e pentru? 5541. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm, verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 la, cu 15 la 10. Vă rog să fiți atenți trebuie să fim atenți cu toții până ne obișnuim și cu sistemul și cu echipamentul. Deci, se adoptă următorul 5542. Deci cine este pentru? 5542. Împotrivă. Verificăm electronic și s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 15 voturi pentru, 11 împotrivă. Avem, uh, se, se propune să votăm în bloc de la 5511 până la 5519. A, e cineva împotriva acestei propuneri? Se pare că nu. Bun. Deci cine este pentru acest bloc de la 5511 la 5519? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc. Și acum amendamentul 5543 al domnului Noizer. Cine e pentru? Împotrivă? Cred că avem aceeași majoritate, dar o să verificăm electronic și s-a deschis votul. Ați votat? Bun, s-a închis votul. Și se adoptă cu 13 pentru, 12 împotrivă. Urmează 5520. A, nu, nu. Ăsta e caduc. Deci, următorul e de fapt 5521. Cine-i pentru? Uh, și 5501. Le luăm la oaltă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5522 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem un alt, o altă propunere de a vota în bloc uh, de la 5523 până la 5551 al domnului Venta. Deci de la Noizer și Gerenț până la domnul Venta. Sunteți de acord să, să votăm în bloc? Înțeleg că da, dar haideți să vedem cine e pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Prin urmare, 5504 acum al doamnei Schlein. cine e pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 5505 al domnului Schlein. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5548 acum al domnului Michel. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5550 al domnului Noizer. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5552. Ai domnilor Rubic și Venta. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iarăși să votăm în bloc 5506 și 5507 dacă nu aveți nimic împotrivă. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5540 acum al domnului Noizer. cine e pentru? Împotrivă. Verificăm electronic și s-a deschis votul. Ați votat? Toată lumea a votat? S-a închis votul. Și se adoptă cu 15 voturi pentru, 12 împotrivă. 5508 e caduc. Trecem la 5531. S-a deschis votul. Ah, mă scuzați, nu. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și pentru mine e prima oară, credeți-mă. 5-5-3-2. Acum, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 5-5-4-9 al domnului Noizer. cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Un alt bloc de amendamente de la 5533 la 5535. Nu aveți obiecții să votăm așa. Bun. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5544 al domnului Noizer acum. cine pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aceeași majoritate de 15 la 12, deci se adoptă. Amendamentul 5545. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Deci s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și din nou, cei cu 15 la 12 se adoptă și acest amendament. Următorul bloc este de la 5536 la 5538, dacă acceptați să votăm în bloc. Cine e pentru aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și ultimul vot 5539 ai domnului Noizer și a domnului Görens. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, raportorilor, mulțumesc lui domnul uh, Rubic și mulțumesc și raportorilor din umbră. Uh, avem puțin timp, deoarece așteptăm să vină comisarul. Aba, nu se pare că se pare că deja a sosit. Deci vă rog să vă așezați și să îi urăm bun venit. can I ask everyone to take their seats? Bun, deci vă rog să vă așezați. Hm? Toată lumea care discută e invitată să se așeze sau să poftească afară și să trâncănească acolo. Dragi colegi, vă rog să vă așezați. Vă rog să vă așezați, să încetați discuțiile, toată lumea, inclusiv cei din spatele sălii, vă rog și vă mulțumesc foarte mult. Bun. Salutăm acum pe doamna comisar Cristalina uh, Gheorgheva, care, este, care participă la ședința noastră uh, pentru legătură cu ajutorul umanitar. E mm, a doua uh, reuniune la care vine în Parlament. am mai întâlnit și înainte de, de vară. Uh, am discutat cu colegii și știu că ați fost foarte activă în Parlament și în perioada anterioară și imediat uh, v-ați făcut uh, disponibile, deși sunteți foarte ocupată. Am vorbit și azi dimineață, deși, în fine, ne-am dorit cu toții să avem o vară frumoasă, a fost o vară rea pentru foarte multă lume din această, de pe această planetă în legătură cu ajutorul umanitar. E bine, departamentul dumneavoastră a fost foarte activ, știm, peste, peste vară și vacanța va fost întreruptă. De, domnul director general Klaus ne a vorbit despre rezultatele cheie ale ajutorului umanitar și ce ne așteaptă. Poate că nu toată lumea a înțeles cât de serioasă este și cât de gravă este situația. Azi dimineața am vorbit despre Gaza și tocmai am votat bugetul pe anul viitor. Înțelegem că există probleme bugetare foarte serioase cu care se confruntă departamentul dumneavoastră și probabil că chiar acum vă, vă luptați cu aceste aspecte. Deci vrem să știm care sunt părerile dumneavoastră și vrem să știm în ce fel considerați că comisia noastră vă poate fi de ajutor. Așadar, doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, celor uh, aleși și celor uh, realeși pe care îi uh, felicit. Este, aceasta este una dintre, comisia, dintre comisiile permanente care va fi din ce în ce mai per, pertinentă pentru, atât pentru protecția cetățenilor europeni cât și pentru bunul nume al Europei în lume. Eh, există foarte multe eh, lucruri și situații care riscă să ne să afecteze pe cei din vecinătate, dar nu numai, ci din întreaga Europa, pentru că eh, iată că de multe ori ajung la ușile noastre nu cu flori, ci cu griji și cu probleme. Mă bucur că pot să vă împărtășesc gândurile mele și programul meu în legătură cu acest portofoliu. Uh, ce, în legătură cu ce vrem să facem, uh, care este situația, care sunt, uh, să spunem, crizele principale și o serie de reflexii în acest context, care cred că vor fi importante pentru activitatea Comisiei dumneavoastră. O să încep așadar cu primul punct, cu asistența umanitară în Uniunea Europeană și în special la Comisie. După cum știți de la directorul nostru general, este prima dată când Europa are un comisar uh, pe probleme, pe asistență umanitară și iarăși prima oară când două instrumente sunt puse la oaltă, mecanismul de protecție civilă și asistența umanitară. Din experiența mea am văzut că decizia asta e foarte înțeleaptă în lumea în care trăim și în care dezastrele sunt din ce în ce mai mari, mai complexe, mai devastatoare și într-o astfel de situație este foarte important ca eh, Europa să, fie, să se concentreze foarte bine pe măsurile urgente eh, și să aducă acele instrumente de asistență umanitară eh, cât și capacitățile și capabilitățile statelor membre de câte ori este nevoie și știm, există exemple despre felul în care am făcut treaba asta. Obiectivul nostru este acela de a ajuta victimele dezastrelor, victimele dezastrelor și ale conflictelor pe baza principiilor uh, umanității, umanității, imparțialității și a, uh, al independenței. Și cred că lumea are nevoie de mai mult și nu de mai puțin respect pentru aceste principii. Avem un rol tridimensional. E vorba de politici, e vorba de operațiuni și e vorba de promovare. Sigur că cel mai, cel mai vizibil sunt operațiunile, dar politicile contează și ele. Uniunea Europeană a fost uh, în fața uh, celor care au condus asistența umanitară uh, și mă gândesc la politica în domeniul asistenței alimentare, adică aducând surplus, ducând surplusurile noastre alimentare în anumite țări, adică i-am ajutat pe cei înfometați. Dar am ajutat în același timp Uh, o serie de agricultori uh, uh, și am ajutat pentru dezvoltarea piețelor locale, astfel încât oamenii să se ajute pe ei înșiși și să progreseze de la un an la altul. Cât privește politicile, mai cred că este foarte relevant, atât azi, cât pentru azi, cât și pentru mâine, această reziliență, adică să-i ajutăm pe oameni să-și construiască reziliența care să le permită să reziste la șocuri pentru a uh, reduce uh, dezastrele și calamitățile. Și cred că această politică va deveni din ce în ce mai importantă în viitor. În ceea ce privește operațiunile, uh, în fiecare an oferim ajutație umanitară în jur de un miliard de euro către în jur de 200 de organizații umanitare și ceea ce e foarte important este să spunem că de-a lungul anilor am uh, construit o rețea pe teren uh, pentru că uh, din ce în ce mai multe persoane din, dintre oamenii mei sunt prezenți pe teren. Avem 300 la Bruxelles și 450 în cele 44 de birouri pe care le puteți vedea și pe hartă. Observați Eh, concentrația cea mai mare a acestor eh, birouri, acestor oficii, este în locurile care au cea mai mare nevoie. Această rețea de teren este valoroasă pentru noi și eh, totodată foarte valoroasă și pentru contribuabilii noștri, pentru că ei sunt ochii și urechile lor. Ne concentrăm foarte mult pe eficiența utilizării resurselor și an de an verificăm o treime din proiecte și o treime din parteneri pentru a ne asigura că oferă valoare maximă asistenței furnizate de noi. Suntem unul din cazurile rare de servicii care analizează foarte atent uh, modul în care funcționează și uh, în urma acestei analize ne-am îmbunătățit, îmbunătățit eficiența cu 15-20%, eliminând procesele uh, care nu au adus valoarea necesară. Valoarea net este că peste 120 de milioane de oameni an de an primesc asistență, adesea asistență care le salvează viața și totul datorită muncii noastre cu mai puțin de 1% din bugetul total al Uniunii Europene. Am fost foarte activi în um, promovarea um, problemei uh, legate de nevoile copiilor, am uh, creat acel program You Children of Peace, uh, Copiii Păcii din Uniunea Europeană, încercând să direcționăm atenția către tineri. Fiind și astfel putem face o schimbare în viitorul țărilor din care vin acești copii. Convingerea mea este că ne bucurăm de sprijinul cetățenilor noștri datorită eforturilor noastre și datorită calității acestor eforturi. 9 din 10 europeni spun că susțin ajutorul umanitar. Și cred că asta este așa pentru, nu doar pentru că el este moral uh, corect, ci și pentru că cetățenii înțeleg valoarea pe care acesta o are pentru propria lor siguranță. Dați-mi voie să pornesc de la premisa că, din păcate, nevoile cresc tot mai mult într-o lume în care resursele sunt limitate. Nu exagerez atunci când spun că, de la al doilea război mondial încoace, aceasta este cea mai mare amploare a crizelor cu care ne confruntăm de atunci încoace și cifrele o dovedesc. Avem peste 51 de milioane de oameni strămutați, fie intern, fie refugiați, de departe cea mai mare cifră. Depășește chiar uh, cifra din cel de-al doilea război mondial, dar, de asemenea, înfricoșător este că numărul acesta crește marcant de la un an la altul. 6 milioane de anul trecut până acum. Imaginați-vă ce cifră uriașă de oameni strămutați într-un singur an. Astăzi avem uh, al treilea nivel de urgență dintr-o serie de patru, patru fiind nivelul cel mai înalt. Siria, Irak, Sudanul de Sud și Republica Centrafricană. Este o situație excepțională. În mod normal, uh, situațiile sunt de gradul 1 sau 2, dar niciodată la un nivel atât de ridicat. Și vedeți că nici nu vorbesc despre Ucraina, Gaza, Ebola, uh, Somalia, din nou crize de magnitudine marcantă. De asemenea, este important să înțelegem modul în care aceste crize sunt legate între ele. Vorbim de fiecare separat, dar, de fapt, ele se leagă tot mai mult una de alta, creând o centură foarte periculoasă de instabilitate. Și, de asemenea, schimbările climatice și extremismul, uh, motoarele principale ale instabilității, nu scad, ci generează probleme chiar mai mari. Dați-mi voie să încep cu prima centură de crize um, de acest nivel 4. Vedeți pe hartă Siria și Irak. Criza din Siria continuă să se agraveze. Ea a scăzut pe lista priorităților dar lunile trecute au fost cele mai devastatoare din punct de vedere al violenței și al pierderilor de viață de la începutul crizei. Avem acum 10,8 milioane de oameni care au nevoie de asistență și acum câteva zile am trecut uh, de pragul foarte trist de 3 milioane de refugiați sirieni în țările învecinate. Chiar de la începutul acestei crize, uh, Uniunea Europeană a fost uh, principalul donator, 2,8 miliarde de euro până în prezent, și continuăm pe două planuri. Colectarea de fonduri pentru cei din Siria, pentru refugiați și pentru comunitățile gazdă și, doi, îi um, încurajăm pe alții să facă mai mult. În 23 uh, de septembrie voi coprezida o uh, reuniune a donatorilor, uh, concentrându-ne în special pe țările din zona Golfului pentru a le încuraja să fie mai mult. Am insistat de asemenea pe răspuns coordonat și eficient, atât în această criză cât și în celelalte. Uh, nu putem vorbi de ajuns despre coordonare, pentru că marul, marele pericol în uh, situații de criză este să-i ajutăm pe unii de două, trei ori și pe alții deloc. Și genul acesta de coordonare, care ține și de durabilitatea asistenței și a lo- comunităților locale, este um, sectorul unde venim și cu cunoștințele noastre, nu doar cu uh, banii. Uh, Siria, eram îngrijorați de la început și poate vă amintiți discuțiile de atunci că va avea un um, efect de revărsare și uh, ne, ne temem de uh, instabilitate în uh, Liban și chiar în Iordania. Uh, iar legătura dintre Siria și Irak este una care s-a stabilit în mod dramatic și periculos. Am fost acolo în martie uh, și am văzut deja uh, războiul din provincia Ambar între suniți și șiiți care stătea așa să izbucnească. De atunci, din Siria înspre Irak a avut loc o reversare de uh, armament cele mai periculoase, cele mai brutale care există în momentul de față. Încă de atunci, din martie, am luat decizia să deschidem uh, un birou acolo și uh, am crescut foarte rapid finanțarea. Acum a ajuns la 17 milioane de euro, dar am folosit și instrumentul de protecție civilă fiindcă strămutarea din Irak, acest fenomen a fost atât de rapid încât nu a fost suficient să folosim banii pentru a cumpăra bunul cu care să oferim ajutor. Am solicitat uh, statelor uh, tot felul de ajutoare. Uh, statele membre trimit avioane cargo cu ajutoare, am construit un fel de pod aerian în acest sens pentru a oferi asistență pe toate nivelurile. Și în ultimii doi ani am uh, lucrat foarte mult încercând să îi implicăm pe donatorii din golf uh, tot mai mult, să ofere un răspuns coordonat, iar uh, regatul Arabiei Saudite pentru prima dată a furnizat 500 de milioane uh, datorită acestor um, insistențe. Însă, trebuie să fiu foarte sinceră și să spun că, în ciuda tuturor uh, ajutoarelor pe care le furnizăm, îi ajutăm uh, în zonele acces pe, pe cei din zonele accesibile din sudul Irakului. Există o zonă foarte mare care este foarte greu uh, accesibilă și unde um, ISIL sunt cei care au uh, controlul. Sunt o jumătate de milion de oameni care pur și simplu sunt inaccesibili pentru noi. Vom vedea ce se va întâmpla în uh, viitorul apropiat, în următoarele luni, în următoarele săptămâni, dar uh, pericolul, mai ales pentru minorități, este foarte mare și mai ales pentru minoritățile care nu sunt uh, în Coran, cum spun ei. Acum o să vă atrag atenția asupra unei alte centuri um, a crizei și anume uh, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană, celelalte două urgențe de nivelul 3. Dar înainte să ne concentrăm pe Sudanul de Sud și Republica Centrafricană, uitați-vă la această uh, centură uh, Mali, Nigeria de Nord, Boko Haram, Camerun, Republica Centrafricană, apoi Sudanul de Sud și până la Somalia. Și nici măcar nu includem Libia pentru că deocamdată uh, intervenția noastră umanitară în Libia este foarte limitată. Uh, cele două țări vecine, uh, Sudanul de Sud și Republica Centrafricană. Eu mă tem că ies din atenția noastră, dată fiind uh, problema um, care ne um, pândește din uh, Irak. Însă, catastrofa din Sudanul de Sud este cu totul cauzată de oameni, de cei care dețin poziția de autoritate. Sperăm să evităm o foamete. Nu suntem siguri dacă se va întâmpla așa sau nu. Și pe lângă bani, pe lângă atenția pe care o acordăm, suntem convinși că e din nou o situație în care ține de răspunderea guvernului și a rebelilor de a acorda, de a facilita accesul la cei care au nevoie de asistență în Republica Centrafricană. Aici, Uniunea Europeană a fost de la început în uh, prima linie, încă de când au început problemele. Din nou un conflict uh, interreligios și de, încă de atunci am atras atenția asupra problemei, am intervenit cu fonduri și am uh, angajat Uniunea Europeană în ceea, la nivel de securitate. Acum am uh, creat un uh, trust fund la care uh, și Comisia și statele membre au contribuit, sperând să utilizăm resursele europene într-o manieră nouă, într-o manieră direct coordonată, coerentă și consecventă. În Republica Centrafricană, securitatea rămâne fundamentală, pentru că fără securitate țara nu are nicio șansă să iasă din această situație oribilă în care se găsește. Dar acestea sunt cele două puncte roșii de pe hartă și am vrut să vi le, atrag, să vi le aduc în atenție, cele mai vizibile, cele mai dramatice, dar în niciun caz singurele. Și dați-mi voie să trec acum la Ebola. Pentru că e o problemă care ne îngrijorează pe toți foarte mult. Cunoașteți, cunoașteți cifrele, cunoașteți uh, faptele. Uh, 15, peste 15 persoane decetate, o, uh, o mulțime afectate, 5 țări cu cazuri înregistrate uh, pe teritoriul lor, uh, Guinea, uh, Sierra Leone, un caz în Senegal. Ce e diferit de alte pandemii cu care ne-am confruntat? Diferența este foarte clară. Este prima dată când avem o pandemie în țări care nu au sisteme sanitare. Uh, sisteme medicale. Majoritatea au ieșit din conflicte sau sunt încă în situații de conflict, sunt foarte instabile și răspunsul este exclusiv dirijat din exterior. Médecins Sans Frontier au fost uh, eroi. Organizația Mondială a Sănătății a intervenit așa cum trebuie. Am furnizat 11,9 milioane de euro Oamenii spun dacă e suficient sau nu. Ce, ne, ce contează este că banii acționează acolo. Uh, ei s-au dus pentru a opri problema la sursă. Trimitem experți în cele trei țări, uh, Guinea, uh, Liberia și Sierra Leone, pentru a uh, ajuta și la evaluarea nevoilor de evacuare pe lângă asistența umanitară. În august am fost la Washington și am vorbit cu Banca Mondială despre nevoia de a injecta susținere majoră în sistemele medicale de acolo. Împreună cu domnul comisar Pibals ne-am gândit la folosirea 140 de milioane de euro din uh, Fondul de dezvoltare pentru uh, situații de urgență și vrem ca acești, o parte din acești bani să fie uh, folosiți ca ajutor umanitar și nu ajutor de dezvoltare pe termen lung, dată fiind situația de urgență. Ce e foarte clar este că atunci ne confruntăm cu situații de fragilitate, ele sunt un teren de dezvoltare pentru catastrofe majore, cum e această epidemie în cazul de față. Și dați-mi voie să închei uh, situația crizelor majore cu Ucraina, pentru că ați vorbit deja despre Gaza, nu cred că e nevoie să revin asupra ei. Ucraina, este, evoluțiile sunt extrem de îngrijorătoare. Încă din prima zi, când uh, a avut loc uh, masacru de la Kiev, am trimis acolo o echipă umanitară și de atunci ajutăm Crucea Roșie ucraineană și acum autoritățile ucrainene. Am crescut finanțarea cu 2,5 milioane de euro de curând, în special pentru neutralizare și pentru a ajuta cu uh, cazarea persoanelor strămutate. Cifrele sunt foarte mari, vorbim despre cel puțin o jumătate de milion de uh, oameni uh, strămutați și interior și în Rusia. Dar problema cea mai tulburătoare, după cum știți foarte bine, este politizarea ajutorului umanitar. Um, acest convoi rusesc a îngreunat și mai mult situația, încercările de a-i ajuta pe oameni de acolo. Uh, înțelegem că e o problemă foarte delicată și majoră pentru ambele părți ale conflictului. Ce am încercat noi până acum a fost să nu acordăm prea mare vizibilitate asistenței umanitare, în pa, uh, parțial pentru că autoritățile ucrainene nu au vrut să cadă în capcana pe care le, le întind rușii și mm, de asemenea pentru că am considerat că există un oarecare risc de a ne instrumentaliza, de a folosi uh, în mod greșit în context politic ajutorul umanitar uh, folosit de noi. Lucrurile s-au uh, schimbat acum pentru că avem ajutorul și susținerea responsabilului, viceministrului de acolo, responsabil de crizele umanitare care încearcă să uh, creeze, să capaciteze autoritățile ucrainene pentru a soluționa singure cât mai multe din uh, aceste probleme și noi uh, asistăm cât putem încercând să suplimentăm și fondurile. În toate aceste cazuri, comune, comune sunt intoleranța, fie ea religioasă sau etnică, lipsa de respect pentru legislația umanitară internațională la un nivel foarte mare și, nu în ultimul rând, ajutorul umanitar vine ca un bandaj pe rană. El nu previne, el nu împiedică vătămarea oamenilor, el nu vindecă. Vindecarea vine din soluții politice, din uh, creșterea toleranței, din crearea unui mediu pentru dezvoltare care să elimine, e nerealist spus, dar să reducă nevoile umanitare. Și dacă îmi dați voi, o să închei cu trei observații. Cred că aici trebuie să ne îndreptăm atenția. Mai întâi să recunoaștem că locuim într-o lume foarte fragilă. Nevoile umanitare vor crește și vor necesita mobilizarea resurselor. Trebuie să facem mai mult și să fim mai eficienți, să ne concentrăm mai mult pe rezultate. În al doilea rând, Trebuie să ne gândim la principala sau cea mai gravă cauză a problemelor de astăzi, și anume sistemele internaționale de guvernanță care rămân în urma nevoilor și ale avremurilor. Trebuie să avem uh, capacitatea necesară pentru a aborda problemele să, și această capacitate este mai mică ca niciodată. Iar asta e un lucru pe care uh, ajutorul umanitar nu îl poate rezolva. Și nu în ultimul rând, dar cu asta o să închei, eu cred foarte mult că trebuie să lucrăm, să facem eforturi mai mari pentru a lega ajutorul uh, umanitar de cel pentru dezvoltare în zonele fragile, pentru că astfel putem uh, aloca resursele uh, cât mai eficient. O să închei mulțumind Parlamentului pentru uh, ajutorul dumneavoastră pentru bugetul uh, nostru, bugetul pentru ajutor umanitar și cu acest ajutor uh, trebuie să aducem angajamentele la nivelul creditelor. Dacă nu avem banii, oamenii mor, ajutorul umanitar salvează vieți și este o zonă unde acțiunea este imediată. Ne angajăm astăzi, plătim mâine. Sper ca astfel bugetul pe 2015 să elimine discrepanțele dintre angajamente și plăți și ca până la sfârșitul anului 2014 să reușiți și pentru acest an să ajungeți la același lucru, pentru că altfel lucrurile nu au sens. Astfel spus, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o. Îmi iubesc foarte mult slujba. Cred că e cea, cel mai bun post din comisie. Îmi iubesc și angajații, colegii. O parte din ei sunt aici. Sunt extraordinari ambasadori ai Europei. Vă rog să îi sprijiniți. Um, Mulțumim, doamnă comisar. E pentru prima dată când sunt președintele acestei comisii. Eu nu am uh, activat în acest domeniu, dar cred că Uniunea Europeană a avut un adevărat ambasador în dumneavoastră. E clar că vă uh, place enorm ceea ce faceți, o uh, faceți, faceți cu pasiune. și Uh, știu că ați fost uh, chiar uh, în aceste locuri, teatre de criză, ați văzut cu ochii dumneavoastră ce implicație are o criză și de fiecare dată v-ați întors și ați încercat să luptați. Spuneați că facem ce putem. Da, e clar că facem ce putem, dar avem și răspunderi. Am votat acum câteva minute bugetul pentru 2015 am uh, votat și această echilibrare între plăți și uh, creditele de angajament și de plată. Sperăm ca Comisia de Bugete să țină cont de amendamentele noastre, dar în orice caz colegii și-au spus cuvântul. Acum aș dori să începem dezbaterea. Cine dorește să pună întrebări? Avem cam 50 de minute la dispoziție. Aș dori să știu uh, cine dorește să ia cuvântul. Domnul Noizer, până acum s-a înscris domnul Sier, doamna Hautala și doamna Hoiberbuck, Mai dorește cineva să ia cuvântul? Încă o persoană? Deci vă acord uh, cam trei minute și după aceea vom da cuvântul doamnei uh, comisar pentru răspunsuri și doamna Toier. Deci trei minute, cred că ne ajunge timpul și pentru răspunsurile doamnei comisar. Domnul Noizer acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Georgieva. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați făcut în timpul mandatului dumneavoastră. A fost o reală plăcere să cooperăm cu dumneavoastră în timpul acestui mandat. Spuneați că vă părăsiți uh, mandatul în politica americană există uh, acest concept de lame duck. Uh, deci uh, cineva care uh, e la apusul carierei, să spunem, dar mm, eu nu am așa o, o formulare de plastică. În orice caz, în numele socialiștilor și democraților aș dori să vă mulțumesc că uh, Uh, pentru tot ce ați făcut și pentru dedicația cu care ați făcut tot ce ați făcut în timpul mandatului. Uh, știm că resursele pe care le-ați avut la dispoziție nu au fost chiar foarte generoase, ele sunt puse la dispoziție de statele membre, dar problema este că au avut loc uh, foarte multe crize în ultimile luni și, din păcate, statele membre nu au reacționat în consecință, respectiv nu au crescut fondurile. Deci, putem vorbi de o adevărată coaliție a lipsei de acțiune. Uh, care afectează și interesele noastre strategice. Ne-am întâlnit în această dimineață cu reprezentanții DGECO și ai ONU și uh, am citit și raportul Médecins Sans Frontières și am ajuns la concluzia că am subestimat uh, consecințele uh, crizei din Irak, uh, Sudanul de Sud, uh, uh, Republica Centrafricană și uh, criza legată de Ebola. Uh, de asemenea, uh, consecințele uh, nu au fost suficient de um, precis estimate. În ceea ce privește Ebola, credem că ar trebui să avem în, finanțarea, în programarea financiară o linie separată pentru epidemia Ebola și aș dori să discutăm acest lucru la plenara următoare. E un subiect mult prea grav și cred că Uniunea Europeană trebuie să uh, fie în prim planul acestei lupte. Liderii politici trebuie să uh, facă față acestor amenințări transnaționale. Aceste crize ne amenință, sunt în vecinătatea noastră apropiată, dar trebuie să reacționăm și să ne dăm seama că uh, tot ce îi se întâmplă celuilalt ne afectează și pe noi. Care este, după părerea dumneavoastră, de deci ce am putea face pentru a ne asigura că principiile umanitare al independenței, neutralității, imparțialității uh, sunt menținute și că uh, asistența uh, uh, e acordată în funcție de nevoi și Uh, apoi uh, Filipinele uh, își revin după aceste catastrofe naturale nemai întâlnite. Consecințele sunt mult, durează foarte mult, în orice caz mult mai mult după ce aceste um, zone dispar din mass media. Cum reacționează Comisia la aceste consecințe pe termen foarte lung? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stier! Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și colegii, colegul din partea socialiștilor, uh, nu uh, cunosc sau nu, nu cunosc metafora opusă uh, formulării lame duck, dar uh, dacă e să vă definim așa cu un concept, ar fi leadership. Ați fost un adevărat lider în timpul mandatului și ați uh, făcut tot ce pute- ați putut pentru ca Uniunea Europeană să fie văzută ca un lider în acest domeniu al uh, asistenței umanitare și aș dori uh, și eu să vă felicit pentru tot ce ați făcut. Uh, la aceasta și-a dus uh, contribuția și prezența dumneavoastră peste tot unde a fost nevoie. Ați fost chiar peste tot și nu exagerez, nu numai peste tot în lume. Îmi amintesc că în țara mea, în Croația, am avut uh, inundații, ați fost acolo printre primii. Ați dat dovadă de leadership și de acea dată și nu e o surpriză faptul că cetățenii din Europa vă apreciază foarte mult. Ați vorbit de faptul că trebuie să ține cont sau de, de, de, de crize care uh, apar în uh, zone care nu uh, au foarte mare vizibilitate în mass media. V-ați referit, de exemplu, la Sudanul de Sud. Și aș dori să vă pun o întrebare uh, mai concretă pentru a folosi mai bine timpul în legătură cu epidemia Ebola în uh, ultimile săptămâni s-a acordat uh, foarte multă atenție. Acum în mass media se pare că această epidemie pierde din uh, vizibilitate. Aș dori să știu care este valoarea dumneavoastră în legătură cu evoluțiile viitoare. Încotro ne îndreptăm. Care, este, care sunt riscurile potențiale și dacă credeți că această situație va fi controlată sau nu. Și o a doua întrebare, o întrebare mai generală, având în vedere experiența dumneavoastră, uh, Aș dori să ne spuneți câte ceva în legătură cu locul pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l ocupe în acest domeniu al asistenței uh, umanitare, mai ales având în vedere summitul din Turcia. Mulțumesc, doamna Hautala. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu aș dori să mă alătur celor care v-au mulțumit, doamnă comisar, uh, Uh, am participat la Consiliul pentru Dezvoltare, acolo v-am uh, cunoscut și uh, am apreciat foarte mult scrisorile pe care ni le-ați trimis, feedback-ul după deplasările dumneavoastră la fața locului și faptul că statele membre trebuie să reacționeze urgent și așa mai departe. Mulțumesc! Cred că Uh, v-ați priceput foarte bine să explicați lumii în care, uh, locul în care ne aflăm și ați făcut-o foarte bine și aici. Uh, ați vorbit despre această fragilitate tot mai mare și faptul că trebuie să ținem cont de situațiile care necesită tot mai multă asistență umanitară. Am, de fapt, aceeași întrebare ca și domnul Stier. Care ar fi moștenirea dumneavoastră Uh, sigur că, sunt sigură că veți uh, ocupa alte funcții la comisie. Ne bucurăm de faptul că nu ne părăsiți definitiv, dar uh, în orice caz, în perspectiva acestei conferințe din Turcia, care ar fi moștenirea dumneavoastră? Ați vorbit parțial despre ea, dar m-ar interesa care ar fi măsurile concrete pentru a uh, face legătura între asistența umanitară și dezvoltare. Și Uh, care e poziția actorilor în acest domeniu al asistenței umanitare și al dezvoltării uh, de a um, construi punțile atât de necesare. Mulțumesc. Uh, doriți să primim răspunsurile la aceste întrebări și după aceea să punem următoarele, următoarea rundă de întrebări? Deci, doamna comisar, aveți cuvântul pentru răspunsuri acum. Mulțumesc foarte mult pentru uh, laudele, complimentele pe care mi le-ați adresat. De fapt, uh, hotărârea, determinarea de care vorbeați uh, e alimentată de nevoi. Câteodată mi se pare că uh, Mm, noi suntem un fel de senzori. Uh, e ca și canarul din mină uh, care uh, anticipează dezastrul. Mm, noi nu putem să ne axăm doar pe constatarea fragilității, ci trebuie să abordăm originea crizelor, mult mai mult decât am făcut-o până acum. Noi, Uniunea Europeană, dar și lumea în general și de aceea mă îngrijorează această răcire a uh, relațiilor tocmai datorită crizei uh, din Ucraina. E o perioadă nefastă când ar trebui să depunem cu toții un efort împreună tocmai pentru a uh, contracara pericole precum schimbările climatice sau terorismul. Ce vă pot spune eu este că simt că statele membre sunt foarte bune, sunt foarte eficiente atunci când li se pune în vedere un obiectiv concret. Și statele membre se mobilizează, se mobilizează chiar foarte bine. Și de multe ori am constatat acest lucru. Dar cred că e foarte important să existe o coordonare a mobilizării. Și acum o să sar direct la uh, un aspect legat de moștenirea mea. Respectiv că la Bruxelles am creat 247 uh, de uh, mecanisme de răspuns prin centrul nostru, ceea ce ne permite să uh, scrutăm orizontul, să anticipăm crizele și să acționăm cât mai repede. Deci, astfel putem să intervenim în crize multiple. Uh, am uh, procedat astfel pentru cinci uh, crize simultan. Avem această capacitate și s-ar putea să fim nevoiți să o mobilizăm și pe viitor. Și e foarte important acest aspect și pentru statele membre, dar și pentru noi din instituțiile europene, să avem o evaluare comună a nevoilor, să avem acțiuni coordonate pentru a face față, pentru a reacționa la aceste nevoi. Domnul Neusser are dreptate. Câteodată reacția nu, poate, nu, nu este suficient de rapidă. Și eu cred că e tocmai datorită acestor crize multiple cu care ne confruntăm în prezent. Noi, comunitatea mondială, nu suntem suficient de bine pregătiți pentru a răspunde crizelor multiple. suntem ca un copil de 8 ani care joacă fotbal. Uh, uh, uh, merge tot timpul după minge și așa se desfășoară jocul. Împreună cu colegii ne-am angajat să punem 15% din bugetul nostru pentru așa numitele crize uitate. Pentru colțurile de pe teren unde nu e nimeni prezent, cu excepția Uniunii Europene. Și eu cred că ar trebui să ne perfecționăm și mai mult în această împărțire a um, uh, diviziunea muncii între statele membre să, uh, pentru a face față tocmai acestor uh, crize multiple. În ceea ce privește epidemia Ebola, întrebarea, o, o întrebare pe care mi-a pus-o atât domnul Noizer cât și domnul Stier. Din păcate, nu o să fiu prea optimistă. Uh, Cred că încă nu am uh, văzut partea cea mai neagră a acestei uh, epidemii. Ce putem face noi mai mult? Cred că putem să ne folosim uh, capacitățile extrem de sofisticate pentru a interveni mai agresiv acolo unde izbucnește o criză. Din păcate, prin mecanismul de protecție civilă, statele membre pot fi solicitate uh, Uh, dar am spun din păcate pentru că unele state membre mm, au exprimat o anumită rezervă uh, câteodată e ușor de înțeles, uh, deci mm, lumea se teme de, de contaminare. Sigur că guvernele au o răspundere în primul rând în fața cetățenilor rol, dar trebuie să fim mai prezenți, mm, mai agresiv chiar acolo și subliniez acest lucru. Chiar și Médecins Sans Frontières Uh, au recunoscut că ar fi trebuit să investească mai mult în formarea autorităților umanitare, uh, să pregătească și alți lucrători, având în vedere uh, că amploarea crizei e prea mare pentru ca Mețen sau Frontier să facă față singuri. Deci reacția a fost puțin cam întârziată. După aceea, când și-au dat seama că criza este foarte gravă, au mobilizat mai multe persoane uh, în mai multe locuri, doar, însă doar 50 de persoane acolo unde au izbucnit uh, focarele. Uh, de asemenea, lucrătorii Médecins Sans Frontières nu sunt foarte utili la Geneva. Uh, deci noi ce putem face? Noi cu banii pe care, de care dispunem putem merge chiar la fața locului, acolo unde izbucnește un focar și cred că din acest punct de vedere reacția noastră s-a lăsat așteptată. Însă uh, cred că consecința pozitivă este că în aceste țări se va investi masiv în uh, sistemele de sănătate. Nu agențiile internaționale vor face treaba, se va investi la nivel local, deci în uh, sistemele de sănătate, dar e un proces îndelungat. În ceea ce privește principiile, ce putem face cel, cel mai bine pentru a apăra principiile este să le respectăm și să nu cădem pradă ispitei uh, de a avea discursuri duplicitare. Atunci când rușii au, trimit un, uh, au trimis un uh, convoi umanitar peste granițe, care nu respectă principiile convenite, ar fi trebuit să vedem uh, ce facem în Irak și să ne asigurăm că acțiunile noastre acolo respectă principiile, pentru că dacă nu, uh, uh, oferim pretexte pentru acțiuni nepotrivite. Trebuie să explicăm de ce principiile sunt importante. În zonele de conflict, Uh, ajutorul ajunge la persoanele respective atunci când uh, uh, nu se ține cont de interesele celor două tabere din conflict. E tot mai greu pentru datorită persoanelor precum ISIS, dar uh, trebuie să ne respectăm principiile și mai mult, tocmai datorită acestor situații uh, de criză. În ce privește Haiti și Filipine, continuăm programele. Încă o dată, în aceste zone sunt, uh, suntem singurul donator prezent pe frontul umanitar. Am fost uh, la a treia comemorare a, a, a cutremurului și mi s-a părut tragic că după trei ani de zile această criză a fost uh, dată uitării și mă întorc la principiul nostru de a pune 15% din bugetul de dezvoltare pentru crizele uitate. Uh, am fost în Filipine uh, după uh, uragan și uh, la 5 luni și jumătate mai târziu și am constatat că procesul de uh, reconstruire e promițător, dar că trebuie să se mai depună eforturi. Există diferențe majore între Filipine și Haiti, totuși. Uh, guvernanța din Haiti este foarte slabă, Filipinele însă au un guvern mai performant și deci uh, abordează problema la mai, în mod mai eficient. Domnului Stier aș dori să-i spun că, într-adevăr, marea plus valoare a ECO și a uh, Comisarului pentru uh, Ajutor Umanitar e că suntem acolo unde oamenii su- suferă uh, noi ajutăm prin construirea de adăposturi. Întotdeauna am insistat asupra solidarității. Și va fi nevoie de tot mai multă solidaritate în lumea în care trăim astăzi. În ceea ce privește vizibilitatea, cred că Parlamentul ar face foarte bine dacă și-ar pune întrebarea ce putem face în aceste crize ă, date uitării. Puteți fi un aliat ă, al celor care suferă, tocmai punându-vă această întrebare. În ceea ce privește viitorul asistenței umanitare, aici aș dori să menționez două aspecte și aici m-aș referi și la patrimoniul pe care l-ați după mine, la moștenirea mea. Trebuie să acceptăm că reziliență nu e un cuvânt așa lipsit de uh, sens. Reziliența este foarte importantă pentru a reduce aceste nevoi umanitare tot mai mari pe viitor. Dacă avem o adevărată politică cu privire la reziliență, vom schimba cu adevărat lucrurile. Și în al doilea rând, cred că trebuie să avem relații foarte bune cu donatorii din uh, țările emergente în sensul că trebuie să ne respectăm reciproc, s-ar putea să avem uh, diferente de opinii, dar trebuie să uh, fim conștienți de faptul că obiectivele noastre sunt uh, aceleași. Am fost tocmai din acest motiv de mai multe ori în țările din Golf. Și mie mi se pare foarte importantă această relație. Care ar fi riscul pentru noi europeni și pentru țările dezvoltate de altfel? Avem această tendință de a-i trata pe parteneri cu superioritate, chiar dacă nu ne dorim acest lucru, dar uh, câteodată așa tot vorbim despre principii morale și după aceea ne întrebăm uh, de ce uh, partenerii nu ne ascultă. E pentru că nu vorbim cu ei, ci vorbim uh, de pe o poziție superioară. Uh, și în ce privește Irakul. Deci noi am uh, convins Arabia Saudită să acorde banii ONU, dar după multe, uh, doar după multe negocieri în care ne-am exprimat respectul uh, pentru uh, Arabia Saudită, ceea ce nu înseamnă că împărtășesc valorile dintr-o anumită societate, dar având în vedere că trăim într-o lume în care nevoile sunt tot mai mari, trebuie să încurajăm cooperarea, pentru că e o dovadă de responsabilitate și până la urmă este chiar și în interesul nostru să procedăm astfel. Și uh, celelalte co- uh, colaboratorilor mei de la ECO e faptul că mă mândresc cu faptul că Europa este un vector de bine. Vă rog să continuați pe această cale. Mulțumesc, doamnă comisar. Se vede clar că vă apreciați colaboratorii. Mulțumim pentru tot ce ați făcut. Mai avem încă trei vorbitori, patru de fapt. N-am lista cea bună. În primul rând, doamna Hartbuck și după aceea domnul Zeller. Ja, ich möchte noch einmal auf die äh, Krise von Ebola zurückkommen. Eu aș dori să revin puțin la epidemia de Ebola. Acum câteva clipe ziceați că trebuie să sporim uh, capacitățile pe care le punem la dispoziția acestor uh, oameni. Dar ce înțelegeți prin aceste capacități? Deci am uh, auzit ce reprezentantul uh, Medecins Sans Frontières a spus despre criza aceasta și uh, ce a spus el, de fapt, a fost că e nevoie de echipamente, uh, echipamente medicale, corturi uh, și așa mai departe. Uh, deci avem uh, avem astfel de echipamente disponibile și uh, civili și militarii uh, și vreau să știu dacă Mesensă să Frontier a vorbit cu Comisia despre nevoile lor. Uh, apoi este nevoie și de mm, punți aeriene spre aceste țări, pentru că liniile aeriene comerciale nu sunt dornice să zboare în zonă. Lucru de înțeles totuși Trebuie să ne asigurăm că serviciile și echipamentele medicale ajung în acele țări și uh, oamenii uh, ăia trebuie, care, pe care îi trimitem uh, ajung acolo și ajung la timp. Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus în legătură cu faptul că este nevoie de o soluție politică la aceste crize. E adevărat și nu e deloc o sarcină ușoară pentru una Europeană. Eu sunt nou aici, în această, în, în, în Parlamentul României, european, mă scuzați, și aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Zeller, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte cuprinzătoare și pentru faptul că încercați să ridicați nivelul de conștientizare. Uh, Uh, într-adevăr, crizele nu mai sunt limitate, nu mai sunt regionale. De multe ori uh, ele afectează întregi continente sau chiar mai mult. Uh, așa se întâmplă, iată, și cu Ebola și cu toate celelalte. Apoi, zonele de conflict și situațiile de conflict în care refugiații se confruntă cu probleme care nu au fost încă rezolvate Azi dimineață, ambasadorul la Națiunile Unite a spus, din câte am înțeles eu, deja a spus în termeni diplomatici, că nu există o conștientizare suficientă a problemelor pentru a putea lua într-adevăr deciziile politice ca să le rezolvăm. Deci, sigur că se iau anumite măsuri, dar nu există voința uh, de, de, a, de a face acest lucru, pentru că nu există legătura cu contextul și nu se pot pune pe picioare niște strategii foarte ample din această cauză. De exemplu, în ceea ce privește asistența umanitară, nu facem decât să punem un plasture pe rană, dar nu reușim să vindecăm rana și, până la urmă, plasturele, eu știu, sau bandajul ăsta nu face mare lucru. Să luăm exemplu Irakului, de exemplu. Am vorbit cu reprezentanța ai minorităților religioase din acea țară uh, oameni care ar trebui să-și părăsească uh, satele și să se adăpostească în taberele de refugiați. Sigur că trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăștia, nu vorbim mm, de cazuri individuale aici, dar problema e că vine iarna uh, și oamenii ăștia, în momentul când iarna o să le bate la ușă, nu vor putea să se întoarcă la locuințele și în satele lor și să trăiască acolo, pentru că nu vor exista condițiile uh, ca să o facă. Uh, situația lor, deci, se va înrătăți și mai mult. Atunci când uh, dăm arme curzilor, să spunem, Uh, am, uh, am putea să îi ajutăm pe, pe, pe de altă parte îi ajutăm pe refugiați și atunci mă întreb ce, ce urmează, ce poate să iasă din treaba asta, pe de o parte arme, pe de altă parte asistență umanitară, care va fi viitorul acestor țări? Sudanul de Sud, am avut referendumul, am avut uh, uh independența și la momentul acela s-a susținut că uh, Eh, conflictul era un conflict de putere, că era de fapt un conflict eh, etnic și că se va încheia. E, ce vedem acum, ce constatăm acum e că eh, chiar, chiar delegațiile americane nu, nu pot să, care vizitează nu pot să ajungă și ale Națiunilor Unite nu ajung la o concluzie despre ce se întâmplă și ce se poate face acolo foarte, o mare parte a țării nu mai este accesibilă nici măcar pentru asistența umanitară. Cred că unul dintre lucrurile pe care Comisia Europeană ar putea să le facă uh, este să, într-adevăr, să transmită cu adevărat, să se facă înțeles acest mesaj de către statele membre, că, cum că nu este ă, când vorba de situații individuale, nu mai e vorba de pachete și strategii individuale și separate. Lucrurile se vor înrăutăți. Și ascultându-vă astăzi, eh, cred că sunteți eh, într-adevăr în măsură să, să transmiteți acest lucru și noi la Parlament vă sprijinim. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Doamna Toia. Da, mulțumesc. Eh, am mai multe întrebări. Prima, ați spus că trebuie să creăm o legătură între asistența umanitară și dezvoltare. Puteți să ne spuneți mai exact, să ne dați niște indicații în urma activității dumneavoastră foarte intense în acest domeniu, pentru că atunci când ai răspunderea, nu, cred sau sper că și sunt convinsă că vă amintiți cât este de important să legați acest lucru de alte politici și de alte responsabilități în momentul când vă confruntați cu o criză. Deci nu trebuie să așteptăm ca o bombă umanitară să explodeze. Și acum mai am o întrebare. Ați avut timp să învățați franceza în toți anii ăștia? Mă aduc aminte spusele dumneavoastră de acum 5 ani. Și Eh, ați avut un discurs foarte convingător. La, la sfârșit ne-ați, eh, ne-ați spus că vreți să învățați franceza și mă întrebam pur și simplu așa dacă ați reușit și dacă ați avut timp. Da, mulțumesc și în fine domnul eh, Weilemann. Da, uh, Weilemann, într-adevăr. Mai bine, Pablo, pentru că numele meu de familie e foarte greu de pronunțat de către toată lumea. Bun. În primul uh, rând, în numele grupului ALDE, vreau și eu să mulțumesc uh, doamnei comisar și să ne exprimăm aprecierea pentru tot ce a făcut. Și am două întrebări. Prima se referă la împărțirea poverii, ca să zic așa, a răspunderii. Care este părerea dumneavoastră? Care sunt acele țări care ar trebui să poarte o parte mai mare a poverii și anume mă refer la țările care creează direct aceste crize sau care uh, ajută, să spunem, și susțin crearea lor dacă ele nu ar trebui să contribuie mai mult din punct de vedere financiar. A doua întrebare. Intervenția umanitară a fost folosită și în trecut și în unele situații a fost autorizat de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, alteori nu. În criza ucrainiană au uh, existat anumite zvonuri, ca anumite speculații, cum că uh, Rusia uh, se gândește să folosească acest context al asistenței umanitare. Care este comentariul dumneavoastră? Ce credeți că se va întâmpla dacă Rusia va recurge la acest gen de scuză pentru a-și justifica o intervenție militară. Mulțumesc! Mulțumesc, Pablo. Și, în fine, am și eu o întrebare legată de buget. Așa cum ați spus, există probleme bugetare pentru asistența umanitară. E, eu înțeleg, e vorba de o... Uh, urmează o solicitare în jur de 50 de milioane de uh, de, de euro, încă nu s-au uh, plătit, uh, uh, se amână pe, pentru bugetul pe 2015. Consiliul contează pe o propunere din partea Comisiei pentru 2015. În ce fel acest lucru afectează situația de pe teren, doamnă comisar? Da, a spus întrebări foarte grele și serioase în legătură cu doamna Hobart spusele ei, ele, privind capacitatea de a reacționa la epidemia de Ebola și criza respectivă. E foarte clar de ce avem nevoie. E nevoie de corturi, e nevoie de asistente medicale și de echipamente me medicale. În ordinea asta. Acum încercăm să discutăm cu militarii europeni pentru a vedea în ce măsură ei ne pot uh, ajuta cu echipament, cu corturi uh, și cu asistență medicală. Așa cum ziceam, avem uh, capacități în cadrul statelor membre și, cum văd eu lucrurile, este că uh, uh, aceste țări nu dispun de ele sau nu uh, sunt uh, în sectorul militar sau nu se împart cu, cu militarii. Deci sper că negocierile și discuțiile pe care le purtăm acum să mai lămurească lucrurile și să dea rezultate bune. Domnul Zeller, la întrebarea dumneavoastră privind multele locuri în care zone de, de criză, să știți că dacă ne-am apucat să le luăm la, la, la rând toate zonele de criză de pe situația asta, n-am mai terminat până la miezul nopții. Pentru că există multe, multe uh, crize uh, și situații de criză de mai mică amploare, uh, care nu pot concura cu situațiile pe care le discutăm acum, dar care sunt la fel de, de, de grele și de uh, dificile pentru populația afectată. Sigur că e întotdeauna foarte greu să iei uh, decizii și să găsești soluții. Sigur că e nevoie de asistență umanitară pentru că uh, Uh, asta merge dincolo până la urmă de, de viața omului care este salvată, ci uh, pe, pentru că creează un spațiu de umanitate, chiar și ce, în cel mai rău conflict. Ceea ce noi, europenii, vrem uh, și dorim să facem este să ajutăm acești oameni și de asta asistența umanitară, zică este o parte foarte valoroasă a felului în care abordăm aceste crize. Dar sigur că nu putem elimina cauza prin asistență umanitară și categoric asistența umanitară nu produce ea singură soluțiile politice nu, asta nu e treaba noastră. Treaba noastră este să creăm această zonă de, de omenie, dacă doriți, de umanitate. Sigur că Uh, știm care este uh, uh, obiectivul celor care creează aceste crize. Este, tocmai de a, de a distruge omenia și, și tot ceea ce este uman în noi. Și de asta trebuie să protejăm această natură, să spunem, umană. Cât privește Irakul, într-adevăr, când mă gândesc la iarna care vine, sunt foarte, foarte îngrijorat. Înțeleg că uh, în curând, acum temperatura e vreo 35 de grade, dar în curând va ajunge la 0 și sub 0 grade. Vă asigur însă că uh, în comunitatea asistenței umanitare nu ne gândim doar la felul în care îi protejăm pe oameni, ci ne gândim și la felul în care acțiunile și măsurile noastre pot să reducă această amprentă a crizei. Când am fost acolo, am discutat și am fost de acord cu autoritățile curde că Uniunea Europeană să ofere mai multă asistență în dezamorsarea uh, minelor. Pentru că chiar atunci când sunt uh, eliberate satele, uh, rămân minele. Nu? Și dacă vrem ca oamenii să se întoarcă acasă, atunci ne dăm seama cât de, de importantă, cât de prioritară este acest, această acțiune pentru că și noi dorim ca procesul de revenire a acestor oameni la casele lor să, fie, să, să meargă cât mai, mai bine și mai repede. Deci exact, vorbim de o combinație între asistența umanitară și operațiunile de, de securitate. Nu noi suntem cei care să le spunem militarilor ce să facă, dar categoric că atunci când oamenii, mai mulți oameni se vor putea întoarce acasă, atunci Uh, și suferința lor uh, va fi redusă. În sens uh, mai larg pot să spun că sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că trebuie să ne concentrăm foarte tare pe comportamentul celor răi, să spunem, din Sudanul de, de Sud. Bun, apar țări noi, nu? și acum, dacă ne întrebăm de fapt ce am sărbătorit, nașterea unui stat eșuat, cred că, de fapt, trebuie să încercăm să mai credem că se întâmplă doar ceea ce ne dorim să se întâmple. Să avem o atitudine mai chirurgicală, ca să zic așa. Și nu vorbesc doar despre Sudanul de Sud aici. Nu am răspuns pe deplin uh, felul în care uh, dorim să combinăm asistența umanitară și asistența pentru dezvoltare. Practic, ceea ce facem uh, este, în primul rând, în mediile fragile, promovăm ambele dimensiuni la oaltă. Deci, încercăm să punem, să construim mai multă flexibilitate în felul în care conlucrăm. Și în al doilea rând, ă, astăzi aplicăm mai mult decât o făceam cu niște ani în urmă, acest lucru datorită avantajelor comparative pe care le avem. Ă, comunitatea umanitară are avantajul de a fi prezentă în ă, zorele periculoase. Avem un grad mai mare de toleranță pentru insecuritate. Deci în coasta de Fildeș, de exemplu, sau Republica Centrafricană, Uh, resursele de dezvoltare uh, să ajung prin cadrul organizațiilor umanitare. Iată, uh, reprezintă o, o legătură. În al doilea rând, să avem acum o atitudine mult mai proactivă legată de colectarea de fonduri deci, eh, conferința donatorilor privind Republica Centrafricană, privind nevoile umanitare, dar, pe de altă parte, avem și sprijinul, eh, contactăm Banca Mondială eh, și alte bănci ca să vedem în ce fel putem continua această acțiune în ambele sensuri. Și uh, am uh, început să înțeleg franceza foarte bine, am studiat destul de mult, e o limbă foarte frumoasă, dar nu vorbesc foarte bine. Prefer să vorbesc în engleză, din păcate pentru acei eurodeputați care sunt francezi. Um, and then, um, uh, the, on the, on the burden... Apoi, în ceea ce privește uh, partajarea greutăților, a poverii, a sarcinii, cine să facă mai mult. Evident, trebuie să pornim de la premisa că e nevoie de mai multă răspundere, mai multă responsabilitate și atunci țările care vor să se angajeze trebuie să facă mai mult. Europa reprezintă 23% din uh, forța economică a lumii, dar 50% din ajutorul uh, umanitar. Și atunci, țări care evoluează, precum China sau Rusia, deși Rusia nu e în topul listei mele, ei bine, aceste țări trebuie să facă mai mult. Și apoi, Guvernele țărilor trebuie să facă mai mult, cel puțin să furnizeze acces. Chiar dacă nu au bani, au capacitatea de a lăsa uh, ajutoarele să ajungă la cetățenii lor. Și aici uh, eu cred că e o problemă um, gravă. Um, unii îi spun uh, suveranitate asertivă. Și anume, uh, ei își uh, exprimă, își folosesc suveranitatea, chiar dacă asta înseamnă că oamenii lor au de suferit. În ceea ce privește ajutorul umanitar, eu cred că e întotdeauna ideal ca uh, Consiliul de Securitate să îl uh, avizeze. Știți că am uh, dezvoltat acest concept de răspunderea de a proteja și el se bazează pe șase condiții, printre care să se permită pe cât posibil un mediu care să avizeze, să ofere o, o acceptare veritabilă a ajutorului oferit. Pentru că așa intervenția va face mai mult bine decât rău. Și acesta este un criteriu destul de greu de evaluat în teritoriu. Uh, noi, în activitatea noastră, analizăm cu foarte mare atenție. Pentru noi, uh, să treci uh, granița unei țări fără aprobarea sa este absolut ultima situație, ultima resursă pe care o folosim și suntem extrem, extrem de atenți sunt mai puține cazuri decât degete am la o mână când am făcut acest lucru și exclusiv din uh, nevoi vitale. Pentru că odată ce începi să faci alta, asta, atunci uh, crezi o, um, un precedent și justifici uh, acțiuni similare ale altor țări. Am văzut cum a făcut Rusia. Ei au spus, ați mers în Siria, mergem și noi în Ucraina. N-a contat că în Siria a existat o rezoluție a Consiliului de Securitate care spunea trebuie să salvăm viețile chiar dacă asta înseamnă să furnizăm asistența ă, trecând frontiera. Deci aș fi foarte, foarte, foarte atentă în anali- într-o asemenea analiză și aș interveni întotdeauna astfel încât să respect suveranitatea. Acum, bugetul. eu sper ca rațiunea să aibă câștig de cauză. Cred că statele membre trebuie să recunoască că nu este o acțiune doar corectă moral, ci că e în interesul nostru să reducem uh, conflictele, să oferim asistență pentru reducerea zonelor de conflict. Și cred că există oarecum uh, direcție de a înțelege această uh, nevoie de finanțare. În comisie asta reprezintă o excepție. Doar pentru ajutor umanitar avem uh, acord de ridicare a creditelor de plată la nivelul celor de angajament. Și s-a convenit după discuții că așa se va întâmpla. Sper că așa să fie și în Consiliu și în Parlament. Și dacă simțiți vreodată nevoie că aveți, simțiți vreodată că aveți nevoie de cineva care să cerșească acest lucru alături de voi, chemați-mă și o să vă stau alături. Doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar. Ne-ați dat foarte mult de gândit, cu siguranță. Ne-ați spus mai întâi că este o criză mai rea decât cea a refugiaților din 1945 eu mă uitam uh, la un program despre acea uh, criză din 45 uh, și îmi dau seama cât de rău a fost atunci și că acum e mai rău, dar cumva oamenii încă nu au înțeles asta. Auzim de 3 milioane de sirieni care trăiesc în țările vecine și pentru noi uh, chiar și pentru țările care sunt uh, pe linia de front pe acest subiect în Europa, este de neimaginat să, că atâți oameni au trăit să fugă de acasă. Și acum reprezentantul ONU ne spune că toate aceste crize sunt create de oameni și, de fapt, man-made, adică create chiar de bărbați, pentru că de multe ori femeile sunt cele care sunt la capătul lanțului, cele care suportă cel mai mult. E trist că nu am învățat nimic din istorie. Însă, întrebarea mea pentru toți cei de aici este ce să facem, ce să facem noi, pentru că e răspunderea noastră și, apropo de buget, e ține de răspunderea noastră. E o situație pentru, uh, în care bani, se cer bani de acțiune. Consiliul vorbește despre Ucraina, Siria, criza Ebola, criza din Gaza, problemele din Republica Centrafricană. Dar acum Consiliul trebuie să arate că vrea să facă ceea ce spune, trebuie să prezinte banii, pentru că nu vorbim de bani ca la celelalte linii bugetare. Uh, în țara mea se vorbește atât despre birocrația europeană, despre cum Uniunea nu ar trebui să um, risipească bani. Dar îmi dau seama că se pierd atâta timp, uh, încercăm să mutăm banii de la o secțiune la alta pentru a ne respecta uh, angajamentele e o pierdere de resurse și ar fi mult mai eficient să avem un buget corect. Și dacă spuneți că uh, sunteți dispusă să veniți să cerșiți alături de noi, ei bine, noi o să facem ce putem cu Comisia pentru Buget și cu Consiliul. Pentru că cu toții, cred eu, ne dorim ca fondurile de ajutor umanitar să fie cheltuite așa cum trebuie și cei care au nevoie să primească banii de care au nevoie. Nu știm ce se va întâmpla cu noua comisie, nu știm sigur dacă este ultima dată când veniți în comisia noastră, dar vă mulțumim că ați venit astăzi și ne-ați prezentat atât de amplu situația actuală. E foarte bine că avem pe cineva de partea noastră, din partea Comisiei, care să lupte pentru ajutorul umanitar. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră și pe viitor, indiferent de funcția pe care o veți avea. Mulțumim! And now, um... Și acum am terminat punctele de pe ordinea de zi. Nu am anunțat nimeni că ar mai fi uh, ceva la diverse. Reuniunea următoare este luni la 16.30, cred, da, așa este cu domnul comisar Pibalx pentru a vorbi despre dialogul strategic. Uh, sper să ne revedem acolo. Cu plăcere începem reuniunea coordonatorilor în 5 minute. E o reuniune cu ușile închise, deci vă rugăm pe toți ceilalți să părăsiți sala, iar noi ne revedem în 5 minute. Vă mulțumesc frumos, a fost o reuniune foarte uh, fructuoasă, sper să fi găsit și dumneavoastră la fel. Mulțumesc!